Il Presidente. Președintele. Buongiorno a tutti. Bun... Bună dimineața tuturor. Bună dimineața doamnei comisar. Bună dimineața președinției Consiliului. Bună dimineața colegilor și colegilor din sală. Începem sesiunea noastră de astăzi, pe care o declar deschisă, cu